Uh, good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Haideți să începem uh, ședința noastră de după miază în comisiei noastre ITRE. Avem uh, punctul, pe șapte, punctul șapte pe ordinea de zi, normele pentru piețele de roaming wholesale cu ridicat. Avem ca uh, raportor pe doamna Cumpola Natri. După cum știți, ITRE a avut un schimb de opinii pe tema aceasta pe 26 septembrie. Și astăzi vom discuta proiectul de raport pe care l-a pregătit colega noastră este un dosar important, știm foarte bine, pentru că va face ca serviciile de roaming să fie uh, să înceteze, practic, până în 2017. Este o promisiune pe care am făcut-o cetățenilor noștri. Și, de asemenea, uh, trebuie să mm, putem explica și o serie de neînțelegeri care au venit pe neașteptate. Aș dori așadar să începem discuția cu raportorul nostru, care este doamna Mia Petra Cumpălănare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Probabil că ați putut să citiți propunerea mea, sunt doar câteva cifre. Eu am venit aici cu niște imagini Uh, legate de ceea ce ar trebui să ne propunem prin această propunere. Eu m-am bazat pe propunerea comisiei, pe constatările pe care le-a făcut, dar am încercat să regrupez cumva obiectivele noastre și cred că propunerea aceasta a Comisiei trebuie să fie modificată, pentru că nu permite uh, permi, uh, crearea unor piețe retail și wholesale uh, com, competitive și nici nu ajută la construirea uh, societății um, gigabit. Noi trebuie să facem mai multe pentru a sprijini partea de date și uh, prin propunerea comisiei nu se asigură că consumatorii chiar vor avea uh, cele mai bune servicii în țările lor și, de asemenea, comisia în propunerea sa nu promovează investiții eficiente în piața unică. Așa că Mm, pe partea de apeluri um, voce, uh, mi se pare că încă mai este loc uh, de concurență și mai mare și de recuperarea costurilor. La SMS nu am intrat, este o chestiune care a fost uh, oricum transferată în mare parte la partea de utilizare a datelor, dar partea de date este mai importantă din punct de vedere politic, mai ales dacă ne uităm la plafoanele pentru prețuri. Aș propune în primul rând să se folosească uh, uh gigabiți în loc de megabiți, care să fie mai ușor de înțeles și Comisia a propus uh, datele uh, cu nivelul cel mai ridicat pe care le-ar uh, plăti uh, pentru un alt uh, operator 8,5 unități și acest lucru ar dura 6 ani de acum înainte. Mie mi se pare că lucrurile ar trebui să se întâmple altfel. Acum, cifrele primele pe care le am Vedeți, motivul pentru aceste plafoane este că există tarifare diferită în state membre diferite și s-a constatat în urma cercetărilor că efectele uh, tarifelor uh, sunt foarte mult resimțite în ceea ce privește utilizarea. Statele uh, cu um, um, venituri mici pe megabit au um, utilizare mare, pe când cele cu valori au utilizare mică. Vedeți aici că uh, Finlanda este cel mai mare utilizator cu 5,5 uh, giga în fiecare uh, lună, dar în țările mm, de jos e, prețul este de 12 ori mai mare. Noi încercăm să ne concentrăm pe o utilizare mai mare, dar venituri mai mici pe megabit. Toate aceste companii sunt profitabile în țările lor, așa că vedem modele diferite. Următorul um, tabel vă indică o creștere foarte mare peste tot, între 30 um, și 170% și creșterea cea mai rapidă se negrește în Letonia, în 174% în ultimul an. Și asta pentru că s-a introdus noul model de um, inexistența unei limite pentru utilizarea de date. În Suedia se oferă pachete mari uh, de uh, date, iar în uh, Belgia utilizarea este undeva la 200 de mega, nu 5,5 giga. Deci piețele diferă foarte mult. Iată ce a propus Comisia. O analiză în funcție de fiecare țară, iar costul estimat uh, al fiecărei țări în parte este menționat. Dar 8,5 uh, uh, aici nici măcar nu se încadrează în acest uh, tabel. Și comisia spunea că există marjă pentru negocieri comerciale, dar eu cred că nu toți operatorii de pe aceste piețe au aceeași putere de negociere. Deci eu am început cu o valoare mult mai scăzută. Iată ce a folosit uh, Um, comisia. Au fost niște consultanți care au spus care sunt costurile estimate pentru serviciile de date în uh, roaming wholesale. Vedeți de ce am ales eu cifra 5, 5 euro pentru început, pentru că asta acoperă costul mm, legat um, de roaming. Uh, vedem acest lucru în fiecare țară în parte și propunerea mea cu 4 um, euro acoperă toate țările mai puțin uh, Ă, Malta și nu, Malta singură nu poate să hotărească tot ce se face. Dar vedeți deja că atunci când s-a făcut această examinare, foarte multe state membre s-au descurtat cu un, un euro, un euro și jumătate. Estonia, Polonia, Irlanda, Italia, Germania și mai departe s-au descurcat cu acest uh, preț. Chiar și cu prețul de un euro se putea acoperi um, costul legat de uh, roaming wholesale și Comisia vorbește de 8,5. Mai departe, eu propun ca tendința să fie um, descendentă pentru că tehnologia nu se oprește aici, utilizarea de date nu se folosește, dar ne trebuie o nouă uh, scală, pentru că vedeți aici ce s-a reglementat și piața a adoptat până la prețuri mai mici. Acum spunem că nu, nu trebuie să, decât să uh, taxezi uh, clientul cu 0, 1 euro, înseamnă că trebuie să se reglementeze prețul uh, cu ridicata, pentru că sunt companiile care se vedesc unele pe altele. Deci eu cred că prețurile o să scadă, dar trebuie să schimbăm noi tendința. Vedem că mm, ar trebui să fie valoarea mai apropiată de 0, pentru că e vorba de gigabiți. Apoi, e important să vedem cât de mult putem să folosim prețurile mm, Uh, retail, în uh, acordurile wholesale nu prea le putem vedea pentru că sunt acorduri comerciale, dar putem după aceea să vedem care este prețul la clienți, prețul, prețul retail, dacă ne uităm la luna septembrie, dar nu la acesta. E bine, atât a fost uh, coborât, acoperit cu prețurile scăzute și, de fapt, în mod normal, prețul cu ridicată este mai mare decât cel de, um, individual, dar cred că chiar nu vorbim despre nivelul uh, corespunzător de tarifare, dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi pe piețe. O să vă dau și o, un exemplar, pentru că nu vă pot explica tot, dar iată, este foarte important să îl citiți cu toții, pentru că aceasta asta înseamnă că unii dintre uh, operatori plătesc jumătate din veniturile lor pentru alți operatori. Nu e foarte ușor de făcut asta. Deci, ca să închei, domnule președinte, aș dori să spun că Consiliul are o minoritate de blocaj și vreau să vă arăt că nu e vorba de state membre care se opun altor state membre, ci este vorba de crearea unei piețe competitive și operatorii sunt aici cheia, nu e vorba de statele membre care se luptă între ele. Mulțumim! În numele PPE îl avem pe domnul uh, Rubic. Da, mulțumesc pentru această prezentare. Cred că raportorul uh, a pus punctul pe I când a vorbit despre aceste tarife cu ridicata, wholesale. Și de asemenea și uh, când a menționat și tarifele retail. E clar că e nevoie să acționăm dacă vrem să facem progrese și mai mari uh, cu piața unică, pentru că, până la urmă, în multe state membre, concurența funcționează foarte bine, însă e loc de mai bine când e vorba de concurența între state membre. Știm cu toții acest lucru și e clar că costurile sunt foarte diferite într-un stat membru și în altul. Și nu doar în sectorul acesta se înregistrează astfel de discrepanțe. Trebuie așadar să avem rezultate pe piața europeană. Pe mine ce m-a frapat a fost această trecere către lumea virtuală și um, faptul că piața telecomunicațiilor uh, cumva se îndreaptă uh, către un final și că se îndreaptă către piața, um, singur, piața unică digitală. Acum întrebarea este cum putem să ajutăm uh, companiile de telecomunicații să facă acest salt către lumea digitală și încă să-și poată plăti angajații și să furnizeze un serviciu rezonabil pentru clienți. De aceea, sprijin propunerea pe care ne-a făcut-o colega noastră. Cred că ne-a oferit o abordare bună care poate funcționa în viitor și uh, e, în primul rând, propunerea să nu uh, calculăm în uh, megabytes, pentru că e destul de greu pentru mulți oameni. Avem um, sume care trebuie să fie uh, transformate din, din numere cu trei cifre la altele cu două cifre. Cred că mai bine ar fi să vorbim despre euro și vă spun acest lucru pentru că am fost în Japonia acum uh, două săptămâni, am fost surprins. Un uh, gigabit acasă mă costă 3 euro, iar în Japonia nu l-am folosit. Era mai degrabă o amendă, dar vreau să-mi ia 19.999 de euro. Deci 3 euro și 19.000 în Japonia. Oamenii trebuie să poată alege. Dacă nu venim cu o propunere atrăgătoare pentru clienți, unele lucruri o să funcționeze foarte prost. Și încă unul important este uh, acesta legat de operatorii de rețea virtuali. Dacă, așa cum se planifică, propunerea merge mai departe, s-ar putea să fie probleme pentru aceștia. O să vin cu amendamente în acest sens. E vorba de operatorii de rețea virtual care n-ar trebui să plătească decât tarife naționale în viitor, pentru că cei mai mari actori pot să ajungă la un echilibru mult mai ușor, pe când operatorii um, virtuali pot să consolideze concurența și să um, ducă la îmbunătățirea serviciilor pentru clienți. Mulțumim! Acum domnul Toșenovski numele cere. Vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc doamnei Cumpula Natri pentru propunere și pentru modul în care a reușit să examineze Uh, materialul cu care trebuie să lucrăm. Când mă uit la uh, tabelele pe care ne-a prezentat, e, mm, reiese foarte clar că diferențele dintre statele membre sunt um, enorme. Dacă ne uităm la diferențe nord-sud sau pur și simplu un stat uh, față de statul vecin, e bine, problema din punctul meu de vedere este că propunerea cu privire la BEREC ar fi extremă iar propunerea doamnei raportor se află exact um, la extrema cealaltă. E foarte greu de găsit uh, o cale de mijloc. Mă tem că dacă suntem uh, așa de ambițioși cum spunem acum, uh, s-ar putea să ajungem să transformăm anumite costuri către alte servicii sau s-ar putea chiar să periclităm piața în ansamblu. Și cred că trebuie să aflăm mai multe despre uh, ce ne-ați prezentat în ultimul și penultimul uh, slide. Și anume, să vedem cum uh, finanțează toți, toate părțile uh, Um, implicate aceste servicii, pentru că de multe ori se lasă unii pe alții să-și folosească rețelele. Dar eu aș prefera să mergem mai uh, departe cu prudență ca să nu cumva neintenționat să um, periclităm piața. Mie mi se pare că analiza este foarte valoroasă și că ne va permite să căutăm calea cea mai bună de urmat. Pentru că acum ne aflăm în fața a două propuneri aproape contradictorii și trebuie să găsim o propunere, o cale de mijloc, ca să nu facem mai mult rău decât bine. Vă mulțumim. Ă, acum, în numele ALDE, domnul Rode, vreau să Uh, vă mulțumesc și mulțumesc și doamnei raportor pentru activitatea dumneaei și pentru că ne ajută să ne gândim la ce să facem um, în legătură cu acest dosar, cu acest preț legat de um, la prețul cu ridicata. Ambițiile sunt mari când vine vorba de plafoane și trebuie să spun că sunt pe fond de acord cu cele Um, scrise de domnul raportor în proiectul său de document. În mod normal, mie um, îmi place să fim um, duri în negocierile din trialoguri din punct de vedere strategic, din motive strategice, dar problema este că există o minoritate de blocaj în Consiliu. Și, de fapt, sunt două minorități de blocaj, din motive diferite. Să vă spun sincer, nu avem timp de minorități de blocaj, pentru că aceste plafoane sunt esențiale pentru crearea unui roaming uh, liber din iulie 2017, un roaming gratuit. Și, practic, noi am dorit mai degrabă un compromis. Uh, tarifele să, cu plafoanele să fie începând cu 8,5 euro și apoi să crească um, rapid până la nivelul pe care propune doamna raportor. Și încă o dată, ce ne trebuie aici este un acord, ne trebuie un trialog. Și nu ne putem permite să nu ajungem la un compromis. Deci trebuie ca aceste negocieri uh, să înceapă cât se poate de repede. Așa că ALDE propune ca noi, Parlamentul, să uh, Um, venim cu inițiativa, să fim uh, primii care să cerce să găsească compromisuri și de, ase- de aceea v-am uh, invitat să ne citiți amendamentele. Vă mulțumesc, uh, domnul Raymond, din partea verzilor. Um, mulțumesc, domnule președinte. Salutăm și noi raportul și prezentarea făcută. Ni se pare că e bine documentat, bine redactat și uh, prezentat și poziția noastră este că putem să susținem în linii mari acest proiect. Poate că vom dori să mai schimbăm câteva lucruri sau să mai influențăm câte ceva în legătură cu costurile pentru utilizatorii finali, care ar trebui să fie cât mai mici. Și noi, ca Parlament, ar trebui să rămânem tari pe poziții, să nu uh, facem prea multe compromisuri încă de la început, să nu ajungem prea departe cu compromisurile și am impresia că fracțiunile sunt unite în foarte mare măsură și că se poate merge cu o poziție unitară sau aproape unitară, ceea ce cred că ar fi cel mai bine pentru consumatorii finali și pentru consumatorii în general. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Boreldi de la EFD. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc doamnei raportor Cumpula Natri. Munca făcută de dumneavoastră este excelentă și cred că judecata dumneavoastră merge în sensul care trebuie, pentru că obiectivul este să existe o convergență între majoritatea operatorilor, fie ei mari sau mici, și să ajungem la servicii mai bune pentru cetățeni. Propunerea Comisiei, după părerea mea, nu este suficient de ambițioasă și de aceea apreciez uh, amendamentul 4 al uh, domnului raportor care Um, se referă la plafonul pentru datele în roaming. Ne așteptăm um, um, ca în momentul în care va intra în vigoare această dispoziție, traficul să fie foarte mare. E foarte greu acum să ne gândim la un uh, tarif care să rămână neschimbat de-a lungul anilor care urmează. Cred că ar trebui să fim mai ambițioși și în acest sens voi veni cu amendamente. De asemenea, în ceea ce privește fluxul de date, dar și în ceea ce privește uh, uh, apelurile. Cred că este esențial să consolidăm uh, uh transparența și uh, concurența. Trebuie să arătăm uh, rolul agențiilor naționale și, indiferent de modelul care se va adopta, trebuie să ne um, bazăm pe principii de transparență. De asemenea, pregătesc uh, amendamente care uh, ar interzice costurile de activare a serviciilor de roaming, pentru că sunt costuri care sunt um, văzute ca o rușine de către consumatori și pe bună dreptate. Astăzi, în Italia, principalele um, companii telecomunicații, la primele apeluri, primele SMS-uri sau primele um, date folosite, imediat activează companiile niște planuri tarifare care nu țin cont de dorința clientului și e vorba de costuri fixe între 2 și 6 euro pe zi care nu se modifică și că aceste modificări ar trebui făcute. Mulțumesc! Mulțumesc de la EDF, următorul vorbitor. numim Chiorce. Numele meu este Cioca, spune vorbitorul. Aș vrea să profit de ocazie ca să vă mulțumesc. Să-i mulțumesc și uh, raportorului și să spun că e o onoare deosebită să pot să lucrez alături de dumneavoastră fiind mai nou venit în comisia aceasta. E excelent că Comisia Europeană dorește să se ocupe de nevoile reale ale consumatorilor, ale cetățenilor. Vrem să avem legături stabile cu țările din care s-au achiziționat cardurile SIM. E foarte important. Cu toate acestea, avem și o atitudine critică și aș vrea să vă spun care sunt punctele cu care nu suntem de acord. În primul rând, chestiunea complicată a stabilirii dacă utilizatorul are între mai mare sau mai mic de a utiliza ca și acasă în roaming. Gândiți-vă la navetiș, cred că e extrem de important. O altă preocupare, procedura opacă legată de sistemul de sancțiuni pe care l-am avea pentru a pedepsi utilizatorii care utilizează ca și schema de roaming de acasă. Cred că ar putea să fie o aplicare subiectivă a acestor sancțiuni. Cred că trebuie să fie mai precauți și aș uh, aprecia mai multe clarificări. Lucrăm împreună la nivel de grup pentru a propune amendamente constructive ca să îmbunătățim propunerea comisiei. O ultimă idee. În ultimii câțiva ani am observat că unii operatori au transformat unele servicii care înainte erau gratuite în servicii contra cost. Și am făcut eforturi deosebite cu sistemul de roaming ca și cel de acasă și ar fi uh, regretabil dacă ar fi în van pentru că am reduce costurile pentru consumatori, dar nu vrem companiile să mărească prețurile în alte sectoare, să reintroducă pe ușa din spate. Mulțumim. Alți vorbitori acum? Și v-aș ruga să nu depășiți două minute. Pentru că avem deja destul de mulți. Doamna Casiopera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că toată lumea știe foarte bine că angajamentul acestui uh, parlament este dovedit. Acum, uh, dacă mai uh, e nevoie de efortul unor deputați pentru ca um, abolirea roamingului să aibă loc în 2017, uh, uh, o vom face. Pentru că a fost un efort de mai mulți ani ca să ajungem la un acord cu Consiliul. Am făcut eforturi extraordinare și până la urmă s-a reușit ceva care um, în încerca o revizuire a pieții. Dar voiam să găsim o cale de integrare a realității celor 28 de piețe naționale care, de fapt, alcătuiesc um, um, cadrul european. Și asta și la nivel de prețuri, la nivel de obiceiuri de consum, apoi fluxuri uh, de cetățeni dintr-o parte în alta, e bine, toate acest, acest, toate acești factori reprezintă contextul european unde foarte puține lucruri sunt chiar paneuropene, cel puțin nu la nivelul operatorilor. Sunt unii operatori care sunt prezenți în 4, 5, 6, 7, 4, chiar 9 țări, dar niciunul nu este prezent în toate statele membre și majoritatea au o prezență destul de uh, slabă. Și piețele, până la urmă, sunt uh, locale. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri. Și în acest sens, eu nu știu alte rapoarte. Eu știu că vine comisia cu o propunere care ne propune un argument pe baza unei valori de impact. Asta în asta mă pot eu încrede. Dar, în acest sens, trebuie să ținem cont de toate aceste realități, astfel încât să găsim o soluție. Așa cum s-a făcut uh, o șodinioară, de aceea s-a, introdus uh, clauza pentru evitarea fraudei și a utilizării posibile, tocmai pentru a se proteja aceste piețe care erau mult prea uh, specifice, aveau uh, caracteristica unor uh, prețuri foarte scăzute. Eu, sincer, aș fi mai degrabă în favoarea uh, începerii de la propunerea comisiei și apoi să încercăm să găsim în niște termene rezonabile o revizuire a prețurilor să fie scăzute. Adică în loc să luptăm uh, de la început uh, de la să luptăm pentru 0,05 uh, um, mai degrabă să căutăm din contră o soluție viabilă care să ducă după aceea la o revizuire rezonabilă, la niște prețuri care să fie scăzute. Mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Muchas gracias, președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nimeni nu are nici cea mai mică îndoială că este urgent să aprobăm acest dosar pentru ca Europa să-și poată îndeplini uh, promisiunea de a elimina roamingul. Dar pentru ca acest, uh, acest concept să fie o um, amintire, nu trebuie să fim de acord cu orice fel de propunere. Trebuie ca modelul de prețuri um, wholesale să fie durabil, să se investească în um, rețele și să nu se ducă să nu se ajungă ca, la, um, uh, ca în țările unde sunt mai mulți vizitatori decât se exportă, să există există existe consecințe negative asupra investițiilor în um, rețele sau asupra nivelului prețurilor pe piața internă. Mă bucur uh, de propunerea Miei Petra pentru că este ambițioasă și pentru că face apel la um, o consolidare a vigilenței Comisiei asupra comportamentului pieței și uh, sunt de acord și cu nevoia de a veni uh, pe lângă rapoarte cu propuneri legislative pentru a trata orice um, perturbare de nedorit. Și în plus mă preocupă faptul că există discrepanțe între modelul costurilor propus de comisie și cifrele pe care le-au publicat uh, autoritățile de reglementare naționale. Acest lucru a fost uh, cazul și în Spaniei. Și am observat că nu a fost atentă comisia la un fenomen deosebit de important și cu efecte mari în anumite zone din țara mea, cum este caracterul temporal um, care duce la um, o creștere cu până la de 10 ori mai mare în anumite populații. Nu putem să facem așa um, um, niște fraze întreagăt, așa sunt în uh, propunerea actuală. E clar că componența pieței este foarte importantă, dar trebuie să ținem cont și de investițiile în rețele pentru a ne garanta că acestea uh, continuă. Uh, Mulțumim. Domnul Bonia. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Cumpulani pentru această prezentare a surse de inspirație și ar trebui să continue discuția. Lipsa de reduceri adecvate în gro ar duce la creșteri de costuri pentru mulți operatori cu efect negativ asupra prețurilor pe piața domestică pentru mulți consumatori, în special pentru țările care sunt uh, expeditoare nete de trafic romi și pentru țările în care prețurile domestice sunt mici și clienții beneficiază de uh, mari credite de SMS sau date. Reducerile angro ar trebui să fie stabilite la un nivel care să permită recuperarea costurilor și să prevină o utilizare cu anomalia roaming. După cum s-a demonstrat în recentul benchmark, prețul mediu pentru megabits, prețurile pieții sunt în scădere constantă, chiar când <clears throat> plafoanele angro rămân constante. Sunt mult sub plafoanele reglementate de trei ori mai mici Propunerea Comisiei nu prevede o revizuire a nivelului de plafoane angro până pe 30 iunie 2022. Fixarea acestor plafoane angro pentru 5 ani ignoră reducerile uriașe în costurile pe unitate care se așteaptă în anii următori, legate, de exemplu, de dezvoltarea sistemului 5G plafoanele propuse mai aproape de estimările de cost ale comisiei ar fi mult mai echilibrate ca soluție, ca să asigure beneficii despre rom Like at Home și să nu denatureze concurența pe piața internă, dar desigur că lucrăm și trebuie să ne gândim la toate elementele prezentate astăzi și să le analizăm. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Calas. Mulțumesc. Aș vrea să sprijin abordarea domnului raportor. Să există o abordare pas cu pas. Începem de la cei cinci ani. Sfârșitul taxelor uh, suplimentare pentru roaming, reforma pieții angro, toate fac parte din aceeași propunere sau din același pachet. Acum că avem propunerea cu utilizarea echitabilă în varianta modificată, cred că și Comisia ar trebui să revină și să modifice și propunerea gro. Nu e vorba doar despre durabilitate, sau de fapt nici nu e vorba de durabilitatea modelelor de taxare pentru acum sau peste trei ani, ci și despre a adopta modele de afaceri legate de <clears throat> comportamentul uh, consumatorului care utilizează tot mai multe date în fiecare zi și trebuie să țină cont de asta atunci când operatorii se gândesc la prețuri. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Primul rând, ar trebui să spun că uh, susțin uh, prezentarea făcută de colega mea, Mia Petra. Și aș vrea să spun că pentru cei care s-au uitat cu atenție la propunere, de ce o scădere de la 8,5 la 5? Pentru un motiv foarte simplu, pentru că costurile pentru acest uh, uh, wholesale sunt evident mult mai mici în toate țările membre. În al doilea rând, uh, cei care au venit și bănesc că toată lumea au fost într-un fel sau altul contactați de către operatori, ar trebui să le spunem tuturor că toți operatorii ar trebui să uite pe graficile pe care le-a prezentat Mia Petra. Pentru că în momentul în care spui că vrei un model în care, de exemplu, unii operatori vor să câștige mult de la puțini sau de la puțin trafic, noi spunem că ar trebui să câștige puțin de la mai mulți utilizatori și de la mai mult trafic. Și, de fapt, propunerea mea, miei Petra, în această direcție se duce. Deci un model în care să fim apropiat de costuri, iar utilizarea ă, ă, ă, internetului mobil să nu fie considerat un lux. A treia chestiune, <clears throat> tot pentru diversi operatori. M-am uitat pe un grafic pe care, din păcate, Mia Petra nu l-a arătat, dar poate reușește să-l pună pe ecran. Ce poți să cumperi cu 30 de euro în țările din lume și din Europa? Și vreau să vă spun că șocul meu a fost că România, poți să cumperi cu 30 de euro aceeași cantitate, cred că vreo 6 gigabit sau nu mai aduc aminte exact figura, ca și Germania. Dar exact ca și Germania. Și atunci confuzia mea e una și mai mare. Păi dacă în, în România, unde am ca operator 2C telecom, Germania tot 2C telecom, operator alternativ, în Germania este și Vodafone, Deutschland în România este Vodafone în România. În, tot, în plus față de asta pe România mai avem și Orange și încă vreo câțiva operatori mai mici. Ca putere de cumpărare, parcă un pic mai mică decât Germania. Și în momentul în care poți să cumperi aceeași cantitate și România și Germania, nu-i ceva în regulă cu tot modelul de business care, de fapt, ni se spune într-un fel sau altul că ar fi imposibil de aplicat și să scădem de la 1,5 la 5. Eu cred că abordarea corectă și rațională este să mergem la 5, pentru că acest lucru acoperă, evident, toate costurile și acesta este un model pe care ar trebui să-l susținem. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi. Doamna Zorini Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe raportor pentru munca excelentă și să subliniez de asemenea faptul că raportul pe care l-a prezentat e bine justificat. Trebuie să existe două obiective să scăpăm de roaming și, în al doilea rând, orice rezultate colaterale care ar duce la o concurență neloială pe piața europeană. Avem o piață unică, piața digitală europeană, nu vrem să existe niciun fel de împărțire în piețe regionale. Piața angro trebuie să prevadă posibilitatea acoperirii tuturor costurilor. Cu anumite garanții pentru investitori și aceasta este calea de urmat pentru a asigura furnizarea. Ceea ce înseamnă că vom putea să dăm servicii fără a transfera costurile la utilizatorii domestici, ceea ce e foarte important aici și va atrag atenția asupra amendamentelor raportoarei la Consiliul 21 și aici sugerez să existe câte două rapoarte pe an din partea Comisiei privind situația de pe piață, ele să identifice orice distorsiuni și să propună mecanisme de corecție. O să propun și amendamente în acest sens. Mulțumesc, următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule raportor, pentru prezentare și proiectul de raport. Cred că atunci când Parlamentul a început să lucreze la pachetul de roaming cu mulți ani în urmă, poate că ne-am concentrat mai mult pe apelurile telefonice și pe mesajele SMS. După cum știm, cererea de trafic uh, mobil de date e în creștere 60 sau 100% în fiecare an și ar trebui să țină cont și de asta când reglementăm prețurile în gro, pentru că eu cred că ar trebui să încurajăm clienții din întreaga Europa să folosească date mobile și aceste servicii cu prețuri profitabile și vrem piețe eficace pretutindeni în Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să ne concentrăm acum mai mult și pe consumatorii care utilizează multe date. După cum s-a discutat aici înainte, Roam Like at Home înseamnă lucruri diferite în diverse state membre pentru că clienții utilizează serviciile mobile în moduri diferite, după cum am spus și înainte. Vine Finlanda, clienții finlandezi utilizează foarte mult datele, sunt cei mai activi la date mobile în întreaga lume. E foarte problematic acum pentru operatorii noștri, ceea ce înseamnă că trebuie să reducem aceste plafoane reglementate la îngro. S-a spus că proiectul de raport cu planat e foarte ambițios, dar se pare că dacă ne uităm la numărul de date din perspectiva finlandeză, de exemplu, plafoanele îngro ar trebui să fie reduse mult mai mult decât se prevede în proiectul de raport. Dar cred că putem găsi soluții, dar important ca toți clienții și cetățenii să poată să beneficieze de pachetul de roaming și să utilizeze serviciile, să încurajăm să utilizeze și uh, date mobile, așa putem crea piața unică digitală în Europa. Mulțumesc. Domnul Kohlicek. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la Miroslav Ransor, colegul meu care a decedat recent și care a menționat acest subiect al roamingului pentru prima dată. Deocamdată vorbim despre cum să abolim roamingul. Deci finalizăm aceste eforturi și aș vrea să ne aducem aminte de colegul respectiv. Vorbim despre niște subiecte clare și raportul e limpede. Dar un lucru care ne scapă, cred, este că roamingul a discriminat diverse domenii în trecut. Să zicem, dacă te duci la Basel și erai pe o rețea um, elvețiană, te costa 2 euro pe minut. Uh, dacă intrai pe rețeaua germană, era de 10 ori mai ieftină de 10 ori, la fel la frontiera dintre Austria și Cehia. În Turcia, de exemplu, când m-am dus eu, SMS-urile erau gratuite. De ce? Aveam un fel de proiect pilot implementat acolo. Mulți operatori oferă în prezent mm, date care sunt incluse în uh, costul uh, acela forfetar sau există minute gratuite. Aceste aspecte s-au soluționat o cale sau alta și sper că vom putea finaliza acest raport cu cât mai mult succes și să nu-l uitați nici pe colegul care a decedat, care a început uh, acest subiect. Și aș vrea să-i mulțumesc. Mulțumim, domnul Helmer. Uh, well, thank you very... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu pretind că aș fi expert în telecomunicație, dar știu câte ceva despre piețe și științe economice. Mai devreme am avut un coleg care s-a plâns că unele companii de telecomunicații introduc noi taxe pe serviciile care înainte erau gratuite, după cum au încercat să recupereze pierderile de venituri din roaming. Dar e un fapt de bază în economie și în afaceri. Dacă împiedicăm <clears throat> un flux de venit pentru un agent economic, acela va căuta o soluție pentru a recupera veniturile pierdute. Rezultatul va fi că taxele generale la telefoane vor crește mai rapid decât a fi făcut-o sau o să scadă mai puțin decât a fi scăzut, în timp ce operatorii încearcă să recupereze pierderile de venituri din roaming. Asta înseamnă că cei bogați care merg cu avioane supersonice și eurodeputații o să facă economii, dar mm, domnul Ionescu, să zicem, sau cineva care călătorește mai puțin, o să descopere că plătește mai mult. Deci uh, ia bani de la săraci și dă bani la bogați. Dacă îmi permite, domnule președinte, un exemplu perfect despre modul în care intervenția de reglementare la stabilirea prețurilor în ceea ce ar fi trebuit să fie piața liberă, aproape invariabil, face mai mult rău decât bine. Uh, thank you very much. Mulțumim, spune domnul președinte. Și acum o să invit uh, Comisia Europeană, un director de la DigiCone, domnul Willem. So, thank you, Mr. Chairman. Thank you to the honorable... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, stimaților membri pentru această dezbatere și, bineînțeles, în special domnei raportor pentru uh, documentul redactat. Numărul de lucruri pe care Comisia le apreciază e mare și unul dintre ele este alacritatea cu care această comisie își continuă munca pe acest subiect, care, bineînțeles, este unul destul de presant și pentru care cetățenii au așteptări mari. În al doilea rând, apreciem faptul că raportoarea pune în echilibru două aspecte esențiale, și anume Uh, durabilitatea pentru um, problemele legate de um, strategiile de recuperare a costurilor. Și un lucru care nu trebuie pierdut din vedere este că în încercarea de a găsi o soluție există o posibilitate în uh, regulament pentru uh, durabilitate, dar nu pentru recuperarea costurilor. Deci trebuie să fim siguri că plafoanele stabilite chiar permit recuperarea costurilor de către operatorii implicați. În al treilea rând, salutăm felul în care doamna raportor a prezentat problemele, uh, bizuindu-se pe probe, pe dovezi. Va trebui să portăm o dezbatere legată de fapte ca să depășim uh, provocările care ne așteaptă. Dacă ne permiteți câteva rezerve din partea Comisiei, prima ar fi că ar trebui să ne concentrăm pe dovezile uh, prezentate de costuri și să avem dovezi complete în măsura în care ele sunt disponibile, în special nu doar datele cu uh, costurile de rețea, ci și cele de tranzit care se adaugă, care, de exemplu, în uh, cazul Maltei, explică de ce e 7,4, nu 4,7 cenți costul. Nu o să intru în foarte mare detaliu, dar oricum sunt aspecte importante. În al doilea rând, comisia însăși e uh, prudentă și îndeamnă la prudență în legătură cu modelele care trebuie verificate, care nu sunt mai bune decât uh, datele pe care se bizuie. Și, și amintim și de plafoanele de protecție. Considerăm că trebuie să introducem și o marjă de eroare în calcul, deoarece există o incertitudine specifică exercițiului și de aceea propunerea Comisiei privind datele 0,83 de cenți pe megabit care permite acea marjă. Al treilea lucru pe care l-am spune, uh, problema pantei. Noi ne-am bazat pe date din 2015 uh, proiectate și am făcut proiecții pentru 2017 având încredere că utilizarea mai mare și uh, prețul reduse la tehnologie vor duce la reducerea costurilor pe unitate, dar există puțină previzibilitate și de aceea am preferat un număr unic și să revizuim uh, mai târziu, să avem o clauză de revizuire. Înțelegem că se discută uh, acum activ despre glide path și uh, invităm să uh, se discute cu prudență despre această pantă de coborâre. Um, procesul va fi dificil și complicat. Am înțeles, bineînțeles, că există unele observații în comisie și în legătură cu poziționarea tehnică, ceea ce, bineînțeles, uh, nu trebuie să fac obiectul unor comentarii din partea noastră. Noi doar consemnăm aceste lucruri și uh, Domnul președinte, spune mulțumesc, domnul raportor, ultimele observații, răspunsuri la întrebări. Da, mulțumesc. Graficul pe care l-am arătat se va găsi pe pagina de intranet a comisiei noastre, pentru că sunt de la Terra, de la comisie, de la alte surse publice, altele care încă nu sunt publice. Deci, e ceva ce analizează prețurile de retail. Ce nu ne-a spus comisia e cum se face că prețul angro e mult mai mare decât cele cu amănuntul. E prima oară când văd o astfel de situație, cum spunea și domnul Helmer, și uh, Vreau să mulțumesc Comisiei pentru faptul că săptămâna trecută s-a spus public în plenară la noi că mai e marjă de coborâre a prețului din propunerea Comisiei. Deci mi s-a părut un pas bun, mai bun poate decât cel menționat adineauri de reprezentantul Comisiei. În plus, clauza de durabilitate. Vrem legislație care să n-aibă nevoie de o astfel de clauză. Aceasta înseamnă că operatorul nu poate uh, asigura romul like at home și dacă uh, cineva vrea să se întoarcă acasă și să spună poți invoca o clauză de durabilitate, e bine, eu am încercat să găsesc un echilibru ca să nu fie nevoie de o astfel de uh, clauză pentru că sunt piețe care nu pot oferi aceste condiții, roam like at home. Apoi, s-a întrebat câte date poți cumpăra de 30 de euro. Eu nu am acest lucru pe um, uh, slide-ul meu, dar o să-l pun, pentru că sunt diferențe mari. Unele spun că sunt de 120 de ori mai scumpe decât alte țări în acest moment și toți spun că sunt competitivi, dar uh, deocamdată piețele, îmi pare rău, nu sunt deloc uh, perfecte și trebuie schimbat acest lucru și operatorii mai eficienți trebuie să plătească împreu- întotdeauna. Recuperarea, pentru, recuperarea costurilor e pentru cei care primesc. Sunt uh, dispusă să particip la trialoguri, dar uh, traficul care intră nu uh, e întotdeauna o problemă. Polonia are mai mult trafic uh, care vine spre Polonia decât Spania și totuși face parte din minoritatea de blocaj care se opune. Deci, vă rog, verificați cifrele. Termenul e mâine și sunt foarte mm, dispusă să vă dau informațiile pe cale, pe care le am și să vedem cum să negociem dar vă rog să fim gata să votăm pe 29 noiembrie ca să începem dialogurile și să ajungem la bun sfârșit, la timp. Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru amendamente 13 octombrie. Adică mâine. Și votăm pe 29 noiembrie. Mulțumesc, doamna raportor, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, mulțumesc și raportorului precedent și tuturor participanților la discuția de astăzi și urmează acum inițiativa europeană în materie de cloud computing. Și avem uh, raportor pe domnul Jean-Luc Schaffhauser și vă rog să ne spuneți uh, prima parte, prezentarea. Am 5 minute, domnule președinte, nu-i așa? Da. Domnule președinte, subiectul de care ne ocupăm este unul important. Este vorba despre viitorul întreprinderilor europene, de viitorul competitivității europene de asemenea, de noi tehnologii, de mii de locuri de muncă și, evident, și de știință, pentru că inițiativa europeană privind uh, informatica în NOR, în cloud, presupune și uh, o cunoaștere competitivă, o înzestrare competitivă în cunoștințe. Mă preocupă, deci, o abordare care consta în întrebarea cum să plecăm de la punctele forte pe care le avem în Europa, pentru că în Europa nu suntem lipsiți cu totul de întreprinderi. Avem o primă societate de cloud europeană, OVH, se numește. Avem și o societate care produce microprocesoare și, de exemplu, China nu are așa ceva, nu produce microprocesoarele pe care le folosește, și avem și societăți care produc, creează programe uh, informatice și suntem și uh, continentul care a creat Linux. Mi se părea deci important ca dacă vrem să ne ocupăm de crearea unei economii competitive, a datelor și a cunoștințelor, să plecăm de la punctele forte ale continentului și în special uh, de la întreprinderile europene. M-a uimit cel puțin faptul că efortul pe care l-am făcut ascultând aceste întreprinderi, lider în domeniul lor, nu a fost un efort pe care să-l fi făcut și comisia. Și pe mine m-a uimit la fel de mult și faptul că ancheta pe care am făcut-o eu uh, discutând cu tot felul de operatori uh, din domeniul științific, științele deschise. De exemplu, am discutat cu cineva care lucrase la Institutul Pasteur, uh, cu un director de la prima întreprindere aeronautică europeană. Și deci, după ce am discutat cu aceste persoane, nu mai înțelegeam același lucru prin științe deschise, ca și comisia. M-am întrebat, deci, de ce nu ajunge și Comisia la aceeași concluzie? De ce nu discută cu societățile europene? Și cum se face că nu reușește nici măcar să înțeleagă exact cercetarea și știința după studii destul de orientate și axate pe operatori destul de cunoscuți. Asta dincolo de talentele uh, colegilor din comisie, trebuie spus, există această incapacitate de a ieși din bula europeană, uh, din uh, sfera de influență a lobbyiștilor europeni pentru a discuta cu industria europeană, pentru a vedea că există acest potențial de a fi lider mondial în acest domeniu. Deci această incapacitate face ca comisia să se fi înșelat foarte tare în raportul său. Foarte rapid, pentru că nu mai am decât un minut la dispoziție, științele deschise sunt uh, într-adevăr deschise în cooperarea academică. Nu trebuie creat așa ceva. Oamenii de știință spun că există. Interoperabilitatea, da, trebuie creată. Dar dacă vorbiți cu cei care sunt răspunzători de securitatea informatică în Germania sau în Franța, o să înțelegeți că această interoperabilitate înseamnă și sisteme naționale extrem de rezistente. Și faptul că există un control la nivel național. Deci nu trebuie să existe o uh, contradicție între competențe, uh, sistemele naționale, dorințele naționale și interoperabilitatea. Nici societățile cele mai performante nu uh, folosesc ADE sau DASO, uh, care produce submarine nucleare, inclusiv uh, pentru alții și deci nu ne ocupăm nici de prima piață, cea a microprocesoarelor, o piață de 300 de miliarde, care dacă nu ne ocupăm de ea, riscă să dispară. Nu o să mai avem societăți care produc microprocesoare și noi ne ocupăm de calculul de înaltă performanță și nu e vorba de lucruri comparabile. Programele informatice, bineînțeles, trebuie să punem accentul pe uh, soluția Linux, iar în guvernanță trebuie o revoluție privind datele, care aparțin celor care le furnizează, iar cei care le folosesc pentru a le exploata trebuie să facă acest lucru în beneficiul furnizorului într-o formă sau alta și cel care furnizează datele rămâne proprietarul lor. Cred așadar că trebuie să regândim absolut metoda de lucru a Comisiei. Raportul meu e foarte critic, sunt de acord, dar îl am deocamdată în franceză, îl veți putea avea și în engleză. Este, de fapt, continuarea unor uh, anchete, cercetări pe care le-am făcut uh, și a unor audieri pe care le punem și la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și numele PPE, domnul Borz. Domnule președinte, domnul Boni, Dragi colegi, trebuie să recunosc că sunt cu adevărat dezamăgit de raportul prezentat de Jean-Luc Schaffhauser. Este pe lângă subiectul uh, comunicării propuse, care nu se referă la industria semiconductorilor și evoluția ei sau despre asigurarea aprovizionării cu materii prime uh, critice, cum ar fi metalele rare sau uh, uh, desemnarea sistemului Linux ca fiind cel mai sigur pentru Europa. De asemenea, nu sunt de acord cu recomandarea de a respinge comunicarea Comisiei în totalitate. Permiteți-ne să discutăm despre conținutul comunicării propuse. Pentru a face acest lucru trebuie să venim uh, și să ridicăm în discuție probleme fundamentale. De ce e inovarea atât de importantă pentru Europa? Pentru că numai așa se pot stabili competitive, avantaje competitive în Europa și pentru Europa în economia globală. Așa se poate crea contextul pentru o mai bună calitate a vieții pentru cetățenii noștri noul ecosistem pentru inovare este un lucru necesar. Este datoria noastră să ne alăturăm eforturilor naționale și eforturilor euro europene comune pentru a schimba atitudinea asupra ecosistemului de uh, inovare. E clar că avem nevoie de această inițiativă privind cloud computing bazată și corelată cu uh, infrastructura europeană de date care ne poate uh, oferi rezultatele uh, Open Science Cloud. Ce este esențial pentru acest lucru? Mai întâi, să înțelegem importanța evoluțiilor în materie de volume mari de date, uh, utilizarea și reutilizarea datelor publice deschise și uh, Um, rezultatelor cercetării finanțate din fonduri publice în condiții de securitate, respectând dreptul la intimitate, ceea ce ne poate duce la noi realizări în foarte multe domenii. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că deschiderea este o valoare, nu o amenințare, în toate domeniile, mai ales în domeniul științific cunoașterea care se adaugă la cunoaștere ne poate oferi cunoaștere nouă cu plus valoare, ceea ce este cheie pentru evoluția uh, economică și pentru o viață mai bună pentru cetățenii. În al treilea rând, trebuie înțeles că datele deschise în masă nu sunt motivate de interesul puterilor non-europene, așa cum scrie în proiectul de raport. Trebuie să deschidem datele pentru noi, să le punem la dispoziție pentru noi ca utilizatori, cetățeni, oameni de știință. Avem nevoie, avem nevoie de reguli, deci trebuie să punem la punct reguli, dar nu sunt de acord cu sugestia din proiectul de raport cum că fragmentarea datelor ar putea să asigure rezistența digitală. În al patrulea rând, trebuie înțeles că trebuie să susținem evoluțiile științifice europene și prin folosirea Orizont 2020 prin uh, încurajarea sinergiilor propuse de Comisia Europeană, prin uh, inițiativa uh, privind cloud computing și prin folosirea surselor financiare europene. Numai așa putem evita riscul ca cercetarea să fie exploatată în afara Uniunii așa cum se spune în uh, proiectul de raport. Există însă o contradicție între evitarea în acest fel a acestui risc și respingerea totală a soluțiilor cloud europene. În al cincilea rând, trebuie să se înțelegem, domnul președinte, întrerupe și întreabă câte puncte mai sunt. Închei. O frază, vă rog, spune domnul președinte, pentru că e foarte târziu. Înțeleg, domnule președinte, dar acestea sunt regulile, spune președintele. Aveți posibilitatea să mai adăugați o frază. Punctul 5, să terminați. Cred că și nevul mediu, știința, a fost mai mult europeană și a creat uh, plus valoare cognitivă în universități, mai mult decât în propunerea raportorului nostru. Deci mulțumesc domnului raportor, eu sunt gata să depun amendamente. Mulțumesc, domnul coleg Nica pentru SND. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș vrea de la început să spun că eu să susțin propunerea Comisiei pentru un motiv foarte simplu. Uh, era nevoie de o decizie la nivel european pentru susținerea neechivocă a inițiativelor de tip uh, iCloud. Și vreau să le spun tuturor celor care, pe de o parte, erau îngrijorați de protecția datelor personale, că este mult mai bine să avem cloudul în Europa decât să ne plângem că, de exemplu, Statele Unite nu sunt respectate condițiile de protecție a datelor personale. Uh, aș vrea să le spun celor care de asemenea sunt îngrijorați de dezvoltarea industriei digitale în Europa că este mult mai bine să avem sisteme de cloud pe care să le construim, pentru că un sistem de cloud presupune și tehnologie de ultimă generație. Presupune investiții în baze de date foarte mari. Presupune, pe de altă parte, transmisii de date de foarte mare viteză, iar pe de altă parte, în mod uh, categoric, uh, vom putea atinge și problema supercalculatoarelor, supercomputerelor, care de asemenea reprezintă o prioritate pentru că Europa, dacă ne uităm la câte supercalculatoare există în lume, din cele care există în lume, câte sunt localizate în Europa, situația nu este una care să ne facă să fim fericiți absolut deloc. Și atunci, pentru toate aceste motive, este evident că e nevoie ca o să avem această inițiativă să o susținem, poate să o perfecționăm, dar în mod categoric reprezintă un semnal foarte puternic. Un semnal foarte puternic și pentru cei care doresc ca în industria digitală să ofere platforme, de exemplu, pentru administrația publică locală. Este mult mai eficient să ai pe un cloud uh, sistemele de contabilitate, sistemele de personal, celelalte sisteme pe care să le accesezi din această locație centralizată, decât să-și construiască fiecare și să cheltuiască fiecare pentru aplicații care sunt uh, redundante. De asemenea, este mult mai simplu și mult mai safe ca aceste locații aflându-se pe teritoriul european, ele se află sub o supraveghere directă nu sunt sub incidența nici a unui safe harbor, nici a altor măsuri, ci sunt sub incidența legilor europene care sunt mult mai severe și mult mai drastice din acest punct de vedere. Deci, din toate aceste motive, cred că avem uh, o inițiativă pe care noi uh, o susținem și o susținem pentru că reprezintă un semnal foarte puternic pentru industria europeană ă, de IT și mai ales partea de comunicații, că direcția spre care se îndreaptă Europa este o direcție clară în care tehnologia, mai ales tehnologia de ultimă generație, primează și nici într-un caz Europa nu va rămâne în urmă în domeniul cloud-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much for strong and clear... Mulțumesc pentru acest mesaj puternic și clar. În numele ALDE, nu. ECR, domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Bonu, Boni și domnului Nica pentru contribuție. Abia aștept să colaborăm. E datoria noastră, ca membri, să analizăm propunerile și să tragem la răspundere Comisia și avem o răspundere de a evalua impactul propunerilor cum ar fi cea prezentată acum în legătură cu inițiativa privind cloud computing și să evaluăm valoarea pentru contribuabilii europeni. Sunt dezamăgit de faptul că textul raportorului prezentat astăzi nu ne permite să facem aceste lucruri, deoarece textul nu se concentrează pe fondul propunerii uh, comisiei și nu oferă comisiei o bază corespunzătoare de discuții. Ca să fiu sincer, mie mi se pare că uh, s-a redactat astfel încât Frontul Național să poată uh, veni cu un comunicat de presă în uh, viitoarele alegeri. Uh, absența lobbyiști, uh, trimiterile la lobbyiști, uh, la oliga, oligopoluri uh, străine, tonul protecționist, toate sunt gratuite. După părerea mea, raportorii din umbră ar trebui să pună amendamente de ștergere a întregului raport și să rescriem noi. O să mă refer la raportul comisiei. Eu salut proiectul. Sunt de acord cu un cloud deschis pentru știința europeană care să ofere un spațiu sigur pentru cercetarea europeană și să permită partajarea datelor produse în cadrul programelor Orizont 2020. Această inițiativă e binevenită, dar trebuie să găsim și un echilibru între protecția datelor și partajarea datelor. Regulile existente privind protecția datelor trebuie respectate. Lumea digitală e una fără frontiere, așa că dacă ne uităm uh, la standardele care trebuie stabilite, e important să ținem seama și de parteneri globali. Acestea fiind spuse, nu sunt convins că e rolul Comisiei să stabilească aceste standarde globale. Mă întreb de asemenea dacă proiectul Comisiei ține seama de nevoile industriei. În cloud computing trebuie să creăm un mediu care să permită inovație, să încurajeze concurența și să um, permită industriei să, uh, și cererilor uh, de pe piață să influențeze evoluțiile. Nu putem lăsa Comisia să aleagă câștigătorii. De aceea mă întreb dacă crearea unei uh, infrastructuri de date europene este ceva ce industria dorește și dacă nu, dacă e o bună folosire a banilor contribuabililor europeni. Uh, văd că mm, am depășit timpul, așa că o să mă opresc și aștept să uh, discut cu colegii mei ca să modificăm acest proiect de raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Trei minute aveți aveți trei minute, îmi cer scuze. Uh, deci nu depășiți timpul, v-ați încantrat foarte bine. Doamna Van Uen, în numele ALDE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, sunt o persoană foarte optimistă și dacă citesc raportul, încerc să mă concentrez pe aspecte pozitive. În cazul acesta, însă, mi-a fost foarte greu. Uh, pentru că singurul lucru bun pe care îl pot spune e că raportorul e plin de entuziasm. Dar mă opresc la atât. Mi se pare că în această dimineață, când am discutat despre digitalizarea industriei, Am spus că nu trăim într-o era a schimbărilor, ci o, trăim o schimbare de eră, pentru că sunt așa de multe evoluții noi care se petrec toate în același timp, fie că e vorba de imprimarea în 3D sau internetul obiectelor, inteligența artificială, toate aceste lucruri uh, vin toate deodată și toate presupun foarte multe date. Dacă vrem să profităm de ocaziile care se prezintă, trebuie să prelucrăm toate aceste date. Deci trebuie să avem tehnologie uh, nouă. Mă bucură inițiativa emblematică, aceste programe pentru cloud computing. Trebuie să avem mai multe investiții în infrastructură pentru cloud și singurul lucru pe care aș vrea să-l fac e să creăm condițiile necesare, precondițiile necesare, nu doar pentru companiile mari care sunt foarte implicate, ci și pentru multe IMM-uri care ar putea să se folosească de cloud în moduri diferite cu programe care deja pot fi plătite și activate toate în același loc. Deci cred că pierdem din vedere deocamdată multe posibilități și că ar trebui să investim mai mult. Persoanele pot opera chiar și modificări în bloc, în cloud și e ceva foarte promițător. Cred că trebuie mai întâi să aducem la cunoștința IMM-urilor aceste lucruri, pentru că avem nevoie de ele ca să creeze locurile de muncă și creșterea economică pe care ni le dorim atât de mult. Credeți deci, că pentru a permite acest lucru, sectorul public ar trebui să joace rolul de facilitator și să creeze precondițiile necesare? Trebuie să stimulăm cererea, să ne concentrăm pe conectivitate. Dorim cu toții această societate gigabit și dacă tot vorbim de gigabit, eu aș fi mulțumită să fiu uh, Beach. Mulțumesc, doamna uh, membru uh, și acum în numele guie dom doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că prima întrebare pe care trebuie să o punem într-o astfel de discuție este dacă mediul academic din Europa și oamenii de știință din Europa doresc această inițiativă pentru cloud. Cred că da. Cred că există această nevoie. Cred că mediul de afaceri și cel academic au cerut acest lucru. Dacă vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de un spațiu în care cercetarea, dezvoltarea, crearea de cunoștințe sunt esențiale. Suntem unul dintre principalii producători de cunoștințe din lume. În aceste condiții, trebuie să avem o astfel de inițiativă. Lipsa ei ar însemna că informațiile și datele produse de industrie și cercetare în Europa foarte adesea sunt prelucrate în alte locuri. Și um, cred că cercetătorii trebuie să părăsească Europa pentru ca datele să fie prelucrate, procesate în mod sigur și rapid în alte locuri. Deci, lipsa înaltei performanțe a computerelor foarte performante ne obligă să folosim infrastructuri neeuropene care uneori se găsesc în locuri pe care nu le cunoaștem, ceea ce înseamnă că nu putem să ne îndeplinim o parte dintre obligațiile pe care le avem, cum ar fi confidențialitatea, respectarea vieții private, partajarea datelor sensibile, de exemplu, din domeniul militar. Înseamnă de asemenea că nu putem ști exact cine are acces la date. Deci, ne trebuie un cloud european și o infrastructură de date europeană finanțată din fonduri publice europene, cum ar fi uh, Orizont 2020 și alte. S-ar, uh, am putea să ne gândim și la posibilități de creare de infrastructuri pentru big data. Și aș încheia cu următoarea observație. Avem nevoie de garanții cum că data sharing este liber și accesibil pentru toți utilizatorii, imm uri universități, uh, cadre didactice. Trebuie să existe un acces liber și echitabil și trebuie să ne asigurăm că protecția datelor este asigurată și că se respectă legislația europeană. Dar chiar și mai important de atât, trebuie să garantăm că vom proteja interesul public securitatea, pentru că folosim fonduri publice, trebuie deci să ne asigurăm că și interesul public este apărat și că are prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru observații și acum pe listă avem cinci alți vorbitori. Doamna Calas, mulțumesc! Acest raport mi se pare foarte surprinzător pentru că e contradictoriu în multe feluri. Mai întâi respinge propunerea Comisiei, dar apoi solicită multe inițiative europene, cum ar fi încurajarea sinergiilor între producători de hardware, de software și furnizori de cloud computing, crearea uh, de lanțuri de producție pentru calculatoare europene și uh, alte soluții um, comerciale. Deci totul e foarte pro-european și nu înțeleg de ce nu poate susține propunerea Comisiei. O altă contradicție este sprijinul uh, raportorului pentru sistemul de operare Linux. Totuși, situația este că succesul Linux se datorează faptului că e un sistem deschis. Un sistem care poate fi actualizat sau îmbunătățit uh, liber oriunde în lume, deci e în contradicție completă cu propunerea din raport. Acestea fiind zise, în legătură cu inițiativa Comisiei, cred că e important să ne concentrăm pe valorificarea ceea ce, ce avem, în loc să creăm ceva cu totul nou. Și pentru protecția datelor, interoperabilitate, Trebuie să ne folosim de identitatea digitală, semnăturile digitale care sunt reglementate uh, conform EIDAS, dat fiind că statele membre sunt pe care să implementeze acestea. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să spun că sunt la fel de surprins de contra, surprinsă de contradicțiile din acest raport. Cred că în toate domeniile științifice avem avantaje în Europa și că continentul nostru avansează rapid, așa că oricum nu trebuie nici să pierdem timpul. Articolul 1, da, uh, face trimitere la niște analize sigur eronate și are uh, o apreciere falsă a calculului de înaltă performanță, HPC în engleză, simularea numerică, uh, digitală, care e indispensabilă comunității științifice europene și uh, dinamicii industriei europene. Nu o să trec prin toate punctele care ne surprind, dar la 11, um, iarăși, uh, mi se pare că mi se recomandă să renunțăm la calculul de înaltă performanță de care depinde economia în schimbul unor tehnologii uh, Uh, al căror grad de maturitate actual nu permite valorificarea acelorași posibilități și nici să avem același impact economic. Cred, deci, că ar trebui să fim extrem de atenți la recomandările pe care vrem să le facem, căci obiectivul este ca Europa să poată fi independentă pe plan tehnologic, astfel încât să evităm să fim lipsiți de o cunoaștere care e chiar uh, importantă strategic nu ne putem permite să înregistrăm întârziere, așa că mă lasă cam perplex acest raport. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Rubic. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegului Boni pentru că a arătat foarte bine despre ce e vorba. Avem această problemă în acest moment că trebuie să înceapă să se oglindească lumea reală în cea virtuală, ceea ce înseamnă că trebuie să ne educăm, să ne instruna, instruim pentru această lume nouă și deocamdată algoritmii nu corespund tocmai uh, datelor pe care le avem în cloud și dacă vrem să putem să fim activi în cloud, să le înțelegem, atunci uh, Uh, și în orizont 2020 avem nevoie de o platformă nouă, una de abilitare care să um, ne permită să începem să ne mișcăm în această lume. Eu uh, personal sunt analfabet în această lume. Nu pot să codific, uh, nu înțeleg limbajul, nu pot să programez. Deci trebuie să avem niște competențe ca să înțelegem această nouă lume și uh, datele deschise. Și trebuie să începem să avem datele proprii, deci să le colectăm propriile date. Chiar dacă nu există un motiv foarte clar, pentru că apoi, având datele, putem să tragem concluzii, să uh, aflăm lucruri noi și cred că despre asta este vorba uh, cu această inițiativă. Să dăm un exemplu, că și Europa poate să-și analizeze singură datele, să le structureze, să tragă concluzii și pentru asta nu e nevoie să, ne, să așteptăm să ne dea restul lumii ceva, ci să avem ceva propriu al nostru, să nu renunțăm la această posibilitate. Mulțumesc! Uh, thank you. Vă mulțumesc foarte mult! Următoarea vorbitoare este domnul Castillo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul prezentat e clar că um, nu este, că este greșit dacă pleacă de la premisa că obiectivele comisiei sunt aliniate cu cele serviciilor de informații americane care vor să apere cât se poate de mult deschiderea datelor științifice pentru a-și menține leadership-ul. De aici încolo totul cade ca o piesă, ca piesele de domino. Și vorbește chiar și despre organismul uh, care um, se ocupă de domeniile de internet, uh, a fost transformat și că actualul, uh, de acum, actualul președinte este Graham Marvin, care până anul trecut era președinte BEREC. E clar că acesta este un caracter clar politic, dar s-ar fi putut folosi mult mai mult acest subiect sunt lucruri, dacă îl scoatem toată partea aceasta politică, dacă uh, ne gândim la această viziune interminabilă ideologică, dar dincolo de aceasta ar putea să fie câteva aspecte care sunt uh, recuperabile în dezbatere, dar totul este atât contaminat încât mie mi se pare că raportul a pierdut o ocazie foarte bună. Dar trebuie să mergem mai departe. Până la urmă, ce se întâmplă cu acest raport și cu ceea ce discutăm acum cu privire la datele deschise um, cu proveniență științifică, e bine, da, într-adevăr, trebuie să avem o masă critică suficientă ca să putem um, să le abordăm din Europa. Există o problemă de interoperabilitate și una de fragmentare. Aceste aspecte sunt fundamentale și sunt abordate aici și se poate optimiza enorma eh, cantitate de date și de foarte bună calitate care sunt produse de către oamenii de științe europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Mai sunt alte solicitări de intervenție? Nu. Comisia Europeană. Avem uh, reprezentanți de la DG Connect, domnul Thomas Cordas, care este director. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru acest proiect cu privire la inițiativa europeană privind cloudingul. Ne pare rău că aveți atâtea obiecții, deși sunt atâtea puncte unde pozițiile noastre coincid. Sunt, tem de acord că Big Data reprezintă materia, materia primă pentru economie și ca un rol esențial în lanțul de valori. Multe întreprinderi europene abia acum încep uh, să își dea seama cum pot să folosească pe deplin potențialul acestor date. Suntem preocupați și noi de efectele negative legate de faptul că Uniunea Europeană nu poate să exploateze pe deplin rezultatele cercetărilor. Europa astăzi uh, produce foarte multă uh, cunoaștere științifică, dar uh, procesarea acestor date se face în altă parte, iar cercetătorii, cercetătorii europeni uh, de obicei se mută în alte zone din afara Europei unde um, procesarea de date se face cu mai multă ușurință decât în uh, Europa. Inițiativa noastră tocmai la aceste chestiuni se referă, încearcă să le trateze. Este clar că deschiderea și libertatea accesului la date din cercetare trebuie să țină cont de o serie de condiții serioase în ceea ce privește accesul la date. Vrem să fim cât se poate de deschiși și cât, se poate, cât e necesar de închiși. În ceea ce privește HPC, calculul de înaltă performanță, ne trebuie acest lucru, ne trebuie conectivitate de viteză sporită și procese rapide. Dar acest lucru este necesar nu doar pentru oamenii de știință din Europa, dar și pentru industrie și pentru sectorul public. Exact asta propunem în această comunicare. Calculul de înaltă performanță ne permite să procesăm uh, catralioane de date uh, esențiale care sunt uh, foarte importante pentru dezvoltarea industriei și pentru competitivitate. În plus, ajută sectoarele în care se face multi, mult calcul de acest tip să se îndrepte către o producție mai inteligentă și deschide noi uh, posibilități pentru noi întreprinderi și noi uh, aplicații. Un exemplu, datorită simulațiilor pe bază de HPC, industria automobilelor a, a redus uh, uh, timpul de dezvoltare unor noi platforme la 24 de luni de la 60, îmbunătățind de asemenea partea de siguranță și de confort. La fel, în sectorul medical se pot identifica mai rapid modificări genetice care duc, de exemplu, la tunori. Am avut un exemplu în care o zi de supercomputing a fost necesară pentru a, a um, reduce cauzele unei uh, bolilor unui copil la două variante doar. Faptul că nicio uh, companie acum nu are Uh, posibilitatea să dezvolte un ecosistem necesar de HPC în uh, termeni um, competitiv cu alte state. Faptul acesta înseamnă că trebuie să uh, ne facem, să facem eforturi mai mari um, vis-a-vis -vis de aceste state care au inițiative mult mai ambițioase și tocmai de aceea Comisia propune un ecosistem uh, de date și de HPC. Acesta va fi um, printre primele trei în, um, în lume, se va baza pe tehnologie europeană și va oferi servicii HPC sigure cu respectarea drepturilor um, la viață privată. Dar, așa cum se spune și în raport, trebuie să se caute sinergii, nu e vorba doar de construirea de supercalculatoare, ci trebuie să uh, ne bazăm pe convergența de HPC, Big Data și de tehnologii de cloud computing. De fapt, este vorba de crearea unui sistem uh, care să combine hardware, software, algoritmi, aplicații, servicii și interconectări cu companiile europene. Se bazează pe o abordare de co-design între utilizatori și furnizori și sporește competitivitatea industrială. Exact acesta este domeniul de aplicare al unui proiect de interes comun european care este acum în curs de desfășurare și care implică participarea șapte companii europene. Și avem o, uh, o poziție comună în ceea ce privește calculele cuantice. Avansurile tehnologice sunt foarte semnificative calculele cuantice ar putea să acopere o piață de peste un uh, miliard și creșterea ar fi undeva la 20% pe an. De aceea, Comisia vrea să exploateze și potențialul acestor tehnologii cuantice prin um, inițiative emblematice pe termen uh, lung și cu extindere mare, astfel încât să se accelereze dezvoltarea lor pentru produse comerciale, pentru utilizare privată și publică. Așteptăm cu interes uh, discuțiile și vă oferim cu drag și ajutorul nostru pentru ca până la urmă să putem converge către un uh, raport pozitiv. Vă mulțumim foarte mult pentru uh, observații, pentru răspunsurile, v-ați încadrat perfect în timp. Mr. Rapporteur, and remarks. Domnule raportor, cât timp am la dispoziție, domnule președinte? How much time? Aveți trei minute în care să faceți un rezumat. Întâi am să răspund comisiei care au intervenit uh, ultimii, pentru că uneori am impresia că colegii mei n-au citit raportul și că realitatea este cumva amânată pentru că uh, Um, acest uh, raport nu este neapărat unul cu caracter ideologic, ci el vine ca urmare a unor audieri pe care le-am făcut cu specialiști în domeniu și nu face decât să preia ceea ce gândesc specialiști. Deci prefer să vorbesc cu comisia decât cu cei care nu lucrează și uh, vin aici și dau lecții la alții. Comisiei vreau să îi spun că Big Data și în procesarea în Europa nu se pot face decât dacă sunt realizate de către companii europene și vreau să întreb Comisia cum o să se asigure de aceste lucruri pe când uh, atât de multe societăți americane, Amazon și altele, care um, se supun Patriot Act, cum o să se asigure Comisia că informațiile, datele acestea cu caracter personal sunt securizate dacă cloudul nu este uh, de la bun început um, gestionat de către companii europene. Vreau să atrag atenția asupra microprocesoarelor după ce am ascultat oamenii de la STM, dar și de la Huawei, uh, am aflat că um, microprocesoarele au o serie de uh, caracteristici care pot duce la um, um, o, o scurgere de informații în funcție de tipul de um, informații, în funcție de tipul de procesor. E o întrebare la care trebuie să răspundă Comisia, pentru că e vorba aici despre protejarea datelor cetățenilor. Raportul Bolden, care a fost um, realizat aici și a fost uh, audiat către specialiști în domeniu, oameni care au lucrat pentru uh, Microsoft și Google, au ei bine, în cadrul acestuia s-a subliniat uh, importanța protecției datelor, care nu se poate face acum când e vorba de companiile americane. Cât despre calculul de înaltă performanță și digitalizarea industriei, eu bineînțeles că sunt de acord și vă atrag atenția că cei care sunt lideri în digitalizarea industriei și um, um, la nivel mondial sunt niște francezi și aceștia nu, folosească calcul, nu folosesc calculul de înaltă performanță. Vă înșelați. Ascultați și pe ei. Ascultați pe oamenii de la EADS. E foarte interesant acest subiect al calculului de înaltă performanță, când aveți obligația să vă um, să reveniți asupra tuturor um, um datelor, dar inclusiv la Institutul Pasteur se lucrează în secvențe, se, fac, se lucrează cu serii de calculatoare. Aceasta este poziția lor. Deci EADS, Institutul Pasteur și alte um, societăți sunt um, um, cei care îmi spun asta. Este de nesuportat să vă ascult uh, ce îmi spuneți. Uh, nu, pur și simplu răspund la mofturile voastre, la ceea ce spun și la faptul că amânați realitatea. Închei, domnul președinte, vă rog. În această comisie, noi ne rezumăm la subiecte în discuțiile noastre. Nu vorbim de discuții personale între membri. În discuțiile noastre n-am găsit nicio sugestie că cineva discută cu dumneavoastră personal. Era vorba de conținut, conținutul propunerii dumneavoastră. Așa că Vă rog, păstrați aceeași logică a discuției. Mai aveți 30 de secunde. Da, domnule președinte. Vreau să spun doar că atacul era totuși cu caracter ideologic. Și eu vreau să raportez ceea ce spun eu la realitatea crudă a ceea ce spun uh, companiile reale. Mă întorc acum la partea de calcule cuantice. Și din nou vorbesc cu comisia. Bănuiesc că la comisie se știe deja că există deja un calculator cuantic în Canada. L-a cumpărat Google. NASA a cumpărat. Deci nu e vorba de o posibilitate, e o realitate. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Acum aș dori să vă informez cu privire la calendar. Termenul de depunere a amendamentului este 20 octombrie, ora 12, la ora 12, iar votul în ianuarie 2017. Votul în plenară se va hotărâ ulterior. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuții. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este punctul 9, modificarea deciziei privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program. Aș dori să, să spun uh, în legătură cu discuția noastră că în fondul acesta pentru cercetare pentru oțel și cărbune a fost uh, um, înființat când uh, tratatul privind comunitatea europeană a oțelului și cărbunului a expirat. Fondul uh, furnizează cam 15 milioane de euro pe an, mai mult sau mai puțin, pentru cercetare și inovare în sectorul uh, cărbunelui și oțelului. Este foarte important să subliniem faptul că e vorba de trei sferturi pentru oțel și un sfert pentru cărbune. Deci proporția este ă, covârșitoare în favoarea sectorului oțelului. Mai avem și fondurile din Orizont 2020, ă, pe lângă care această finanțare este esențială pentru a construi o economie cu emisii scăzute, dar păstrând în același timp securitatea energetică și Uh, siguranța industriilor noastre. Industria oțelului este una foarte importantă la nivel european. E un subiect foarte interesant, chiar dacă s-a confundat cu o serie de probleme. Mai ales că e nevoie să venim în întâmpinarea problemelor climatice. Fondul reunește parteneri industriali, IMM-uri, cercetători din mediul academic din întreaga Uniune Europeană. Scopul uh, propunerii Comisiei din câte mă înțeleg eu, este să se modifice temeiul juridic uh, după evaluarea periodică a conducerii fondului și, din câte am înțeles, Comisia are două obiective principale. Pe de o parte, să se îmbunătățească accesul la finanțare prin norme simplificate. E foarte similar acum cu Orizont 2020 și, în al doilea rând, să se asigure că programul este gestionat de către comisie cu, cu transparența necesară și, sigur, cu normele comisiei în ceea ce privește grupurile de experți. Lucru foarte important. E un raport pe care îl propun acum în numele Comisiei ITRE. Nu este nu fac asta mm, pentru mine personal. Uh, sunt președinte al comisiei și nu am vrut să anticipez poziția comisiei noastre, dar am indicat o serie de realități care trebuie luate în considerare. În primul rând, de fapt, aș vrea să și răspundă comisia. Uh, Um, la aceste lucruri. Nu sunt pe deplin convins că alinierea cu normele um, Orizont 2020 necesită o modificare a temeiului juridic. Nu sunt sigur de acest lucru. Vă rog să reacționați. Apoi, propunerea a fost publicată doar la câteva um, uh, săptămâni înainte de propunerea orizontală a Comisiei cu privire la uh, grupurile de experți, când a fost actualizată aceasta o actualizare a regulilor ar putea să aibă implicații serioase asupra acestei propuneri. Și în al treilea rând, Parlamentul European uh, lucrează la o rezoluție care se referă la uh, registru și la componența grupurilor de experți. Și a, uh, aceasta va fi poziția noastră cu privire la ultima actualizare din partea Comisiei. Uh, și de aceea consider că raportul cu privire la fondurile cercetare trebuie să fie um, consecvent cu această modificare, n-ar trebui să anticipeze rezultatul. Aș dori așadar ca Comisia să răspundă la aceste preocupări, pentru că, în general, sunt de acord cu propunerea, dar sunt câteva aspecte fundamentale, cumva tehnice, care trebuie lămurite. Raportorii din umbră, în numele al de domnul Telicca. Uh, thank you, Chairman, uh, thanks uh, for your... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui subiect. Eu consider că proiectul de raport este mulțumitor în anumite aspecte și mai puțin în altele. O să încep cu uh, faptul că utilizarea resurselor, mai ales în anumite state membre, este destul de limitată. Deci aș fi tentat să examinez motivele care stau la baza acestui lucru și uh, care ar putea să ducă cumva la o utilizare mai satisfăcătoare. Partea de transparență este de salutat, sunt uh, de acord, uh, proiectul vine cu ceea ce ne așteptam dar um, partea de condiții și de proceduri în care se poate face o candidatură, o solicitare, E bine, la partea aceasta trebuie să ținem cont că nu vorbim de către utilizarea în principal de către companiile mari, ci, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de utilizare de către IMM-uri și că ar fi nevoie de o simplificare mai semnificativă. Lasă la o parte faptul că vorbim aici de IMM-uri și condițiile sunt foarte stricte, foarte complexe și uh, că trebuie să fie făcut uh, solicitarea în engleză, acest lucru e și mai complicat. Bun, asta trebuie să se, cu asta trebuie să se descurce companiile, dar cu alinierea cu două, Orizont 2020 nu știu dacă este soluția. Un unghi din care aș privi eu lucrurile va fi tocmai acela al simplificării. Astfel încât, din punct de vedere al procedurilor, să fie mai ușor pentru potențialii candidați trebuie să fim uh, uh, conștienți de faptul că în astfel de situații trebuie să încercăm să folosim toate uh, oportunitățile de a construi un fel de clastere, de grupări între companii, universități și instituții asemănătoare. Acest lucru este legitim și la acest capitol cred că funcționează destul de bine. Că despre elementul uh, transfrontalier sunt de acord cu principiul în general, dar uh, în acest caz se vorbește despre două sectoare foarte specifice ale industriei. Și mai ales pe partea de cărbune, este destul de puțin comercializat între statele membre, deci elementul transfrontalier ar putea să fie problematic, dar nu știu, cel puțin de examinat, pentru că, într-adevăr, reprezintă o condiție sine qua non care trebuie să se aplice aici. Apoi, mai sunt și câteva limite, având în vedere caracterul specific al industriilor și um, diferă foarte mult uh, caracteristicile. Apoi, în ceea ce privește selectarea experților, uh, expertiza necesară în grupurile de lucru, cred că acest lucru s-ar putea menționa mai clar, mai bine, dar sunt chestiuni minore și am putea să venim cu niște amendamente de formulare. Sunt sigur că le, voi, le veți discuta cu raportorii din umbră, dar acestea ar fi observațiile inițiale, preocupările inițiale cred că partea de utilizare ușoară de către utilizator este principala problemă. Mulțumesc. Very much, Mulțumesc foarte mult, domnule coleg. Domnul Dalunde, din partea verzilor. Mulțumesc, stimați colegi. De la înființarea Uniunii Europene am cooperat în cercetare în uh, domeniul cărbunului și oțelului, dar orientările care guvernează această cercetare s-au învechit și a venit uh, momentul să se remedieze situații. Verzii dorim mai multă transparență în grupurile de experți, vrem să îmbunătățim accesul deschis la documente, dispoziții <clears throat> legate grupurile de consiliere, să clarificăm metodele de lucru ale grupurilor de consiliere care participă în uh, sau la fondul de cercetare. De la crearea acestui fond de cercetare, tehnologiile s-au îmbunătățit, energia a devenit mai diversificată și peisajul economic s-a schimbat în mare măsură. Industriile oțelului și carbonelui trec printr-o perioadă dificilă, cu restructurări dificile. După părerea noastră, acest fond ar trebui să poată să intervină pentru a reduce la minim impactul social și de mediu care rezultă din închiderea minelor și a diverselor uzine fondul să poată să sprijine și dezvoltarea de tehnologii mai durabile, mai sigure în domeniul oțelului și carbonului. Dragi colegi, acum câteva zile noi, acordul la Paris a atins pragul necesar de ratificare și va intra în vigoare luna viitoare. Deci politicile noastre, mai ales fondurile de cercetare, trebuie să se adapteze în acest angajament general de politică. Promovarea carbonului cu fonduri de cercetare europene într-o contradicție clară cu acest obiectiv și vrem să îi se pună capăt. Acestea sunt prioritățile noastre de la vest și aștept să lucrăm împreună cu dumneavoastră în acest proces. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, domnul Silighiotis, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Paloma Lopez, raportoarea din umbră de la grupul nostru, din păcate, nu poate să fie prezentă. E în China cu o delegație a Uniunii Europene. Dar aș vrea să subliniez poziția grupului nostru. Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel s-a dovedit un instrument foarte important pentru uh, perfecționarea celor două industrie care au fost afectate de liberalizarea comerțului și eliminarea schemelor de sprijin de stat, dar trebuie să vedem cum putem îmbunătăți productivitatea industriei. Trebuie să fim precauți pentru că s-ar putea folosi în mod greșit și să fie benefic doar pentru sectorul privat, iar ce pentru noi e important să ne asigurăm că planurile durabile în proiecte legate de oțel și cărbune vor fi alese pe baza nevoilor societății și nu va fi vorba doar de a promova interesele private. Sperăm că sindicatele se vor implica și că vom discuta cu ele atunci când vom selecta proiectele. Trebuie să vegem de asemenea să existe criterii care să asigure că fondurile alocate vor ajuta acele domenii care sunt afectate de dezindustrializare și au o rată extrem de mare de șomaj. E singura cale prin care putem promova dezvoltarea și creșterea socială. De asemenea, proiecte care beneficiază de sprijin public și sunt durabile să poată pe această cale să rămână în viață, să nu subvenționăm unele industrii și apoi să fim obligați să le închidem cât mai sunt încă profitabili. Se menționează acest aspect pentru că știm cu toții de o companie din Spania care a primit finanțare europeană și după aceea proprietarii au abandonat-o ceea ce n-a făcut decât să ajute oligopolurile energetice. E un exemplu clar de ce trebuie să evităm cu viitoare proiecte. Mulțumim, domnule coleg. Alte solicitări de intervenție? Nu văd. Comisia Europeană? Domnul Robert Bormani, șef de unitate la DG Cercetare și Dezvoltare. Mulțumesc, domnule președinte, pentru introducere. Numele dumneavoastră se leagă de acest aviz al comisiei. O să încerc să fiu succint, să rezum și diversele intervenții. Mai întâi, o completare pentru secretariat în ce privește memorandumul explicativ și noi l-am fi scris similar, memorandumul explicativ care stă la baza propunerii comisiei în esență, nu schimbăm domeniul de aplicare sau obiectivele fondului de cercetare pentru oțel și carbone, nu facem decât să ajustăm orientările tehnice astfel încât să atingem trei obiective. Eficiență, transparență și sinergii. Și câteva cuvinte despre cele trei. Mai întâi, în legătură cu eficiența. Să vă dau niște probe anecdotice. Fiind un program separat, independent, eram încă în procesul de a avea <clears throat> propriile contracte de cercetare ca urmare a autonomiei legale a fondului. Nu existau sinergii cu instrumentele disponibile în orizont. Una dintre dorințe a fost să putem utiliza instrumentele din Orizont 2020 mai ales în ce privește sprijinirea sistemelor informatice, modul în care se generează contractele și să facilităm utilizarea de instrumente deja cunoscute comunității, pentru că nu ar trebui să uităm că destul de mulți participanți la fond participă și la programe de cercetare, energie, dezvoltare industrială. Aceasta era abordarea pe linia eficienței. Apoi, în legătură cu transparență, avem nevoie în paralel cu redactarea noilor orientări privind uh, grupurile de experți să clarificăm mult mai mult sarcinile și competențele unora dintre organismele din fondul de cercetare și sunt explicate foarte bine în memorandumul explicativ al PE, pe de o parte grupurile de consiliere, pe de altă parte multele grupu, grupuri tehnice în sectorul oțelului și cărbunelui și am făcut asta în uh, amendamentul la bază legală și sunt în paralel cu noile orientări ale Comisiei cu privire la grupurile de experți. Un singur comentariu concret, pentru că am observat, după cum a spus și domnul Buzek, că sunt unele ezitări în legătură cu implementarea în acea direcție. Vor fi codificate noile reguli de, de procedură pentru grupurile de consiliere și enumăratele grupuri tehnice într-o a doua fază după modificarea bazei legale. Și, în fine, câteva cuvinte despre sinergii. Adesea ne întreabă colegii din domeniu, mai ales din industrie, cum pot să lucreze împreună cu alte proiecte și programe într-o manieră prietenoasă față de utilizator. Un aspect important este că dacă utilizați aceleași instrumente, mă refer la contracte, la da. modul în care se aplică acordurile privind consorțiile, e mult mai ușor dacă li se dau aceste oportunități. Spun asta în contextul în care, desigur, proiectul de propunere avansată a fost discutată cu cei din industrie, atât de partea cărbunelui cât și din industrie, deci până la urmă corespund cu ce propunem noi ca rezultat final. Acestea erau cele trei aspecte. Eficiență îmbunătățită, garanții de transparență și sinergii cu alte programe de interes pentru această industrie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult Comisiei Europene pentru observații. Să închei discuția așadar cu câteva observații. Înțeleg trei puncte propuse de Comisia Europeană, acum după discuție, transparență, propunerea de noi reguli de procedură care ar putea să acopere unele schimbări și rezoluție. Deci o propunere foarte bună pentru că avem un grup de experți și reguli de procedură cu la grupurile de experți și nu un singur rog, ci mai multe și sinergia foarte importantă discutată cu industria, ceea ce înseamnă că e foarte apropiată de utilizatori și chiar și consumatori sau beneficiari ai acestui fond, industria europeană. Și poate chestiunea cea mai importantă, eficiența. Vreau să reamintesc încă o dată proporția. Numele este fondul pentru cărbune și oțel. Dar v-am spus că, de fapt, este fondul pentru oțel și cărbune, pentru că proporție trei sferturi la un sfert. Deci, de fapt, e mai mult pentru oțel. Sper că nimeni nu neagă nevoia de a face ceva în industria oțelului, niște îmbunătățiri, pentru că trebuie să o apărăm și într-o situație foarte dificilă iar uh, pentru cărbune e o parte foarte mică a fondului. Comisia spune eficiență. Sper că până și verzii nu o să aibă nimic de spus împotriva eficienței. Pentru că subiectul numărul 1 nu doar la industrie, ci în primul rând la energie. Tot timpul spunem eficiență și apoi, după o pauză, ne arată energii regenerabile și toate celelalte. Deci să nu uităm de asta, care sunt prioritățile și sper că veți putea și sprijini abordarea dumneavoastră la nivel de comisie. Comisia Europeană pregătește raportul și e foarte important. Avem nevoie de acest sprijin de la întreaga comisie și cred că eficiența ar putea să răspundă la întrebarea dumneavoastră. E o chestiune importantă și nu vreau să o neg. Ar putea să fie întotdeauna foarte important pentru noi și ascultăm glasul dumneavoastră. Dar înțeleg că putem coopera și într-o manieră pozitivă la acest raport. Deci vă mulțumesc vom uh, vedea amendamentele, toate celelalte. Da, termenul pe 25 octombrie, votul la ITRE 29 noiembrie. Mulțumesc, dragi colegi. Urmează ședința coordonatorilor, dar vreau să precizez că mâine începem la ora 9, nu la 9 și 10, nici la 9 și un sfert, pentru că începem cu voturile. Sfinte Dumnezeule. Deci cu cartela de vot în aparat la ora 9. Vă rog să fiți gata. Meeting room. That's very și vestea proastă că e într-o altă sală. 4Q2. Deci să nu vă înșelați mâine dimineață în sala 4Q2. Mulțumesc uh, pentru sesiunea de după amiază. Și ne vedem mâine dimineață. <laughs> Okay, thank you.